Varmt välkomna och vi återupptar dagens utskottsmöte. Vă urez încă tuturor bun venit tuturor. Reluăm uh, reuniunea comisiei noastre de astăzi și începem cu voturile. Vom avea de asemenea și o dezbatere cu uh, uh, vicepreședinta comisiei, doamna Reding, și vom discuta apoi și despre alte subiecte de pe ordinea de zi. Primul punct uh, este revizuirea la jumătate de termen al celui de-al șaptelea program cadru pentru cercetare. Și vom trece direct la vot. Haideți să începem uh, votul, așa cum spuneam, uh, cu privire la uh, evaluarea intermediară a celui de-a șaptelea program cadru pentru cercetare. Amendamentele de la 4-3 vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumim doamnei Thompson, care a redactat amendamentele. Trecem acum la sporirea impactului politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Votăm direct. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Verificăm. Amendamentul 4, am deschis votul. Îmi cer scuze, amendamentul 3, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Doamna Matera, îmi cer scuze, doamnă președintă. Am, mi-am uitat cartela de vot, iar... Dar și vreau să vă spun că votez împotrivă. Mulțumesc. Microfonul, doamnă președinte, este închis. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că ar fi bine să verificăm. Amendamentul 4. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respingem Votăm acum amendamentul 5. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumim! Așadar, trecem acum la doamna Javoca, vicepreședinte. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Trecem rapid la vot, dar până atunci îmi face o, o deosebită plăcere ca să votez aceste rapoarte. Avem o listă de vot destul de lungă și sper să o scoatem la capăt. Îi dau acum cuvântul doamnei președinte ca raportor. Mulțumesc, foarte pe scurt. Aș vrea, aș vrea doar să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost uh, implicați din această comisie. Am uh, simțit angajamentul uh, dumneavoastră puternic și voința puternică de a ne asigura că avem în cele din urmă un raport bun. Am încercat să mă concentrez pe aspectele cele mai importante astfel încât raportul să nu fie prea lung, ci din potrivă să fie un raport uh, specific, concret. Am făcut de asemenea și propuneri foarte concrete. De asemenea, am uh, acceptat uh, o parte destul de mare din amendamentele propuse, care, în general, îmbunătățesc raportul. Sper că acum vom putea să avem un raport foarte bun care va transmite un mesaj clar și care descrie uh, măsurile propuse de comisia noastră pentru a combate violența împotriva femeilor. Sper că raportul nostru va fi concret, sper că nu va avea o sferă de acoperire prea largă. și sper că nu va evita subiectele importante, ci din potrivă se va concentra pe aspectele prioritare. Am uh, retras o parte din propunerile mele pentru că am vrut să mă asigur că raportul este clar și concis. și sper că acum vom avea un sprijin puternic din partea Comisiei, pentru că aceasta este o temă extrem de importantă și vrem să asigurăm uh, combaterea violenței împotriva femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor! Începem acum cu compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai bine verificăm. Am deschis votul. S-a închis votul. Treizeci și două de persoane au votat și se respinge. 13 pentru, 18 împotrivă și o abținere. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă. Numai dacă se adoptă 58, iar 58 a fost respins. Deci amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Vă rog să verificăm amendamentul 61. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă pentru 21, 1 împotrivă și 10 abțineri. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu 3 voturi. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, devine caduc. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Amendamentul 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm, vă rog, amendamentul 70. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm. Amendamentul 80. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Nu, devine caduc. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul optzeci și trei. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu un singur vot. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 87. Să verificăm. S-a deschis votul. Verificăm amendamentul 90. S-a închis votul și a fost respins. Îmi cer scuze. Cred că am făcut o greșeală. Am apăsat împotrivă, dar vroiam să votez pentru. Îmi cer scuze, deci e pentru. Doamna Figueiredo. Și eu am greșit. Am crezut că era de deci, celălalt amendament, celălalt număr care se votează. S-a întâmplat același lucru. Vă rog să repetați votul. We take into account, so it was rejected 17 to 18. it was uh, rejected 17 to 18. We take... De la 17 la 18 a fost respins. Ținem cont și de votul dumneavoastră. Amendamentul 87. Haideți să votăm încă o dată. Am, pentru amendamentul 90. S-a deschis votul. 90. Amendamentul 90 s-a deschis, s-a închis. 17 la 16, așa cum spunea și domnul Taravela. Amendamentul 89. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 91. 91. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 94. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92 devine caduc. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95. 93, verificăm 93. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 96. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru. Deci amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 al domnului Boscurt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment 101 in 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să-l verificăm. Verificăm amendamentul 103. Votul e deschis. Votul s-a închis. 15 voturi pentru 17 împotrivă se este respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 140, patru, partea a patra, partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140, partea a patra, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar haideți să verificăm. Verificăm 114, votul este deschis. Votul este închis. 32 de voturi, 19 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă, prin urmare. Un vot lingvistic asupra căruia nu votăm. Trecem la votul asupra amendamentului 108. Nu. Trecem uh, la amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm totuși. Votul este deschis. Votăm amendamentul 113. Votul este închis. Se adoptă. 117 va fi votat mai târziu. Trecem la amendamentul 120. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Votul pentru 127 este deschis. Votul este închis. Respins. 18 voturi împotrivă, 14 pentru. 123 și 125 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. O sută douăzeci și patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm. 124. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 17 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 128, vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar să verificăm. 129. Votul este deschis. Votul este închis. 16 voturi împotrivă, 15 pentru, respins prin urmare. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm totuși, verificăm votul asupra amendamentului 136. Votul este în... se închide. 16 voturi împotrivă, 15 pentru. Amendamentul este respins. 137, următorul uh, spre vot, pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 137. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 138. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. O sută patruzeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm votul la 147. Votul este deschis. Votul este închis. 32 de voturi exprimate, 19 împotrivă, 13 pentru. E respins, prin urmare. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, Abțineri. Încă o dată. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155, dar haideți să verificăm. de voturi exprimate. Votul este închis acum. 26 pe, voturi pentru, 5 voturi împotriva. Respins, prin urmare. A. Se adoptă. O 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 Nu. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amenamentul 160. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul a fost adoptat. Următorul este 168 pentru împotrivă, abțineri, respins. Dar să verificăm totuși. Votul pentru 168 este deschis. Amendamentul 168. Votul este închis. 32 de voturi exprimate, 15 pentru, 16 voturi împotrivă, amendamentul este respins. Trecem la 170 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm votul asupra amendamentului 166. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 nu, 175 mai întâi pentru 175 împotrivă abțineri să verificăm 175 votul este deschis Votul este închis. Respins. 177 devine caduc. O 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 devine caduc. Domnule Thompson, doriți să verificăm? Bine, haideți să verificăm amendamentul 178. Votul este deschis. Votul este închis. 16 la 16 amendamentul este respins. 180 pentru, împotrivă. O 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183, votul este deschis. Votul este închis se adoptă cu 22 voturi pentru, 9 împotrivă, o abținere. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul nou. Votul este deschis. Votul este închis. Încă nu. Acum este închis. Respins. Amendamentul 8 pentru. Așadar, amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Optsprezece pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18 urmează să fie verificat. Votul este deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 era identic cu 24. Trecem la amendamentul 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Să, vede, să verificăm amendamentul 30. Votul este deschis. Votul s-a închis acum. Este respins. <clears throat> Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm. Am, verificăm amendamentul 34. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 16 împotrivă, o abținere este respins. Trecem la amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Să verificăm amendamentul 38. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 38 este adoptat. Trecem la 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 41, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm cea de-a doua parte. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm? N-a cerut nimeni verificarea? Bine. Atunci trecem la amendamentul 45. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dar haideți să verificăm. Amendamentul 45. Votul este închis. 15 voturi pentru, 14 împotrivă. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48. Pentru. Suntem la amendamentul 48, pe care îl și votăm. Așadar, amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 este caduc. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 53. Votul este deschis. Am votat toată lumea, votul este închis. Adopted. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge cu un vot. Independent de un vot. 55 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Sperăm că e ultimul <coughs> vot electronic. Se deschide votul pentru 56. Se închide, a votat toată lumea, deci se adoptă. Bun, ajungem la trimiteri, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic. Văd că unii nu au ținut pasul cu noi, deci se deschide votul electronic la amendamentul 4. Mai trebuie să voteze o persoană. Bun, nu dorește, atunci închidem votul. Se respinge, pentru că avem egalitate. Amendamentul 5 se supune la vot pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă și amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă și acesta. Se supune acum la vot raportul în mod electronic, se deschide votul. Se închide. Nu, mai așteptăm puțin două persoane. Se închide votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru felicitări raportorului. Mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Just information. We will, we will soon... Aș dori să vă informez că în curând ne vom relua lucrările, dar o așteptăm pe doamna comisar Reding. Vă rog, deci, să mai aveți răbdare câteva minute. Can I, can I Mrs. Take, Sinclair. Can I take this Doamnă Sinclair, Săptămâna trecută a avut loc Ziua Internațională a Femeii și a avut loc o cină de lucru, o um, uh, întrunire de lucru cu domnul Barroso și doamna Și vreau să vă întreb atâta timp cât credeți în egalitate, de ce nu participați la aceste reuniuni și cum se poate ca membrii noștri, eh, comisiei noastre să se numească democrați? Eu reprezint 5 milioane de oameni și unii dintre membrii um, acestei comisii nu au nu vin din țări cu astfel de populație, dar eu nu pot să-mi exercit uh, dreptul de vot pe de întregul, fiindcă nu pot participa la reuniunea coordonatorilor și nu pot să-mi folosesc votul pentru a numi pe altcineva în locul meu. Cum vă puteți numi democrați când, iată, îmi, uh, îmi respingeți prezența la reuniunea coordonatorilor și cum puteți să spuneți că avem uh, un cuvânt de spus? Mulțumesc foarte mult, doamnă Sinclair, pentru faptul că ați făcut acest comentariu este mm, o chestiune care ne privește pe toți și, în primul rând, trebuie spus că avem reguli care nu se aplică numai comisiei noastre, ci tuturor comisiilor parlamentare din Parlamentul European. La, această, la acest mic dejun de lucru care a avut loc uh, de Ziua Internațională a Femeii, au fost invitați coordonatorii uh, Comisilor, uh, comisiei noastre de către comisarul Barroso. Deci a, așa sunt regulile, numai coordonatorii trebuie să fie invitați. Deci această invitație a venit de la domnul comisar Barroso și iată așa spun regulile de procedură, regulamentul de procedură care se aplică tuturor comisiilor și nu putem să uh, schimbăm noi aceste reguli această discuție se îndreaptă către modificarea regulamentului de procedură, dar noi nu putem să facem acest lucru. Înțeleg, spune doamna Sinclair, dar uh, doamna comisar Reding a venit și vreau să vă spun, doamna comisar, că vorbim despre micul dejun de lucru de săptămâna trecută și unde nu am fost invitată pentru că în calitate de neafiliat nu am dreptul să particip. Uh, pe postul de coordonator. Spuneți dumneavoastră, doamnă președinte, că nu puteți influența regulile, dar uh, puteți ca reprezentarea să arate distribuția comisiei noastre și eu aș dori să se discute acest lucru, să există o reprezentare adecvată la nivelul Parlamentului European. Acest lucru ține de competența dumneavoastră și vreau să știu dacă colegii mei mă susțin și dacă sunt unii care nu mă susțin în ceea ce privește uh, includerea mea în procesul democratic al acestei comisii, aș dori să mi se spună de ce. Vă mulțumesc. Doamna președinte, nu vă pot spune decât că avem reguli în vigoare. Doamna Sinclair, dacă doriți, pot uh, ridica această chestiune. Doar, acest, doar asta v-am, v-am cerut, doamnă președinte. Bun. Uh, încerc să vă răspund la întrebare, spunându-vă că, dat fiind că este o regulă generală, nu poate fi schimbată la nivelul comisiei, dar dacă doriți dumneavoastră, doamnă Sinclair, Eu, într-adevăr, sunt uh, membra a conferinței președinților de comisii și acolo aș putea să discut această chestiune. Iată răspunsul meu, doamnă Sinclair. Bun. Ajungem, deci, la punctul 14 de pe ordinea de zi și vreau să îi urez un călduros bun venit vicepreședintei Comisiei Europene, doamna Reding. Avem acum prilejul de a discuta despre prioritățile noastre, prioritățile comisiei noastre și așteptăm cu nerăbdare să primim informații de la dumneavoastră, doamna comisar, privind activitatea noastră comună, privind chestiunile legate de egalitatea de gen. Vă urez încă dată bun venit și vă dau cuvântul imediat. Avem uh, mult timp la dispoziție, avem uh, o jumătate de oră pentru schimbul nostru de vederi și sper, deci, să avem suficient timp pentru dezbatere. Sper uh, că vom reuși să respectăm uh, timpul alocat și că vom avea o discuție foarte interesantă. Încă o dată, bun venit, doamnă Reding! Mulțumesc, doamnă președinte. M-am întâlnit de curând cu unii dintre dumneavoastră și iată, avem încă o dată o ocazie oficială de a discuta despre egalitatea între sexe. În primul rând, doresc să vă spun că uh, salut raportul, raportul ra, rapoartele uh, Plum și Nedelceva în ceea ce privește uh, egalitatea între sexe și care au fost adoptate în plenară săptămâna trecută. Aceste rapoarte reprezintă niște, prezintă niște aspecte foarte importante pe care le vom include în activitatea noastră, bineînțeles, fiindcă egalitatea între sexe rămâne un obiectiv pe care trebuie să-l atingem. Din păcate, inegalitățile sub, subzistă, chiar dacă noi încercăm să le eliminăm. Există încă diferențe de remunerare și femeile încă nu sunt uh, prezente în numărul în care ar trebui să fie în funcțiile de conducere. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, o să trec în revistă situația de, din uh, anul trecut până acum. Anul trecut a fost un an foarte important pentru egalitatea între sexe, dat fiindcă pentru prima dată Comisia s-a angajat uh, să introducă conceptul legalității între sexe în toate activitățile sale de politică. Este vorba de Carta Femeilor, semnată de toți comisarii și de președintele comisii, după care am avut o strategie privind egalitatea între sexe, care a fost publicată pe 21 septembrie, și un plan de acțiune pentru promovarea egalității între sexe între 2010-2015, ceea ce stabilește o foaie de parcurs pentru acțiunile noastre viitoare uh, în anii următori. Vă, vă amintiți de cele cinci priorități? Prima, independența economică, iar aici aș putea să vă arăt uh, exact modul în care carta a influențat uh, activitatea de la Europa 2020, fiindcă femeile au fost incluse în ceea ce privește toate aspectele cu privire la ținta de ocupare de 75%. Cu toții știm că acest obiectiv poate fi atins uh, dacă exploatăm potențialul uh, pe care îl reprezintă femeile pe câmpul muncii. Și dacă îmbunătățim participarea femeilor pe câmpul, în uh, câmpul muncii, vom reuși să atingem acest obiectiv. Egalitatea între sexe este, deci, un aspect foarte important în ceea ce privește obiectivele noastre de ocupare a forței de muncă. De ce uh, subzistă această diferență de remunerare, diferență salarială? Știți foarte bine că um, uh, munca cu fracțiune de normă și întreruperile de carieră sunt mai frecvente în rândul femeilor, ceea ce duce la, un, la o diferență salarială până la urmă. Și încă un aspect care se regăsește în raportul privind sărăcia în rândul femeilor, aceste lucruri duc și la pensii mai mici, precum și la pericolul și riscul de sărăcie la vârste înaintate în rândul femeilor. Vreau să vă spun că vom publica o carte albă privind pensiile în uh, uh, al uh, treilea trimestru al 2011 și aici egalitatea între sexe și incluziunea socială sunt aspecte care vor fi incluse. Vreau să vă arăt aici un, la ce a dus carta. Toate politicile de care se ocupă colegii mei au uh, introdus acest aspect al egalității între sexe. Una dintre probleme care, bineînțeles, se află printre prioritățile dumneavoastră, reprezintă concilierea vieții profesionale cu cea familială. Cu toții știm că obiectivele, obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea copiilor nu au fost atinse. Cel puțin nu în toate țările și nu la nivelul uh, la care ar fi nevoie. Iar statele membre vor trebui să sporească eforturile aici. Săptămâna trecută la Consiliul APSCO s-a reamintit acest lucru, dar, după cum știți, avem obiective. Ministrii spun da, da, da, sigur, sigur și până la urmă nu se întâmplă nimic. Iar acest lucru reprezintă o problemă foarte mare. Este vorba despre faptul că obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea copiilor nu au fost atinse. În ceea ce privește concilierea vieții profesionale și celei de familie, Aici intră și concediul de maternitate, directiva privind concediul de maternitate și aici știți că ne aflăm într-un blocaj, fiindcă avizul Parlamentului la prima lectură este considerat inacceptabil de către un număr mare de state membre, iar acestea refuză pur și simplu să discute acest subiect, îl lasă deoparte și își manifestă pur și simplu supărarea. Iată de ce eu um, am luat uh, o inițiativă, doamnă președinte, fără să vă cer permisiunea de a discuta cu președințiile și să vedem dacă nu putem să ieșim din acest blocaj, fiindcă faptul că toată lumea rămâne pe poziție și, nu este și nimeni nu este dispus la, la un compromis, nu ajută deloc. Deci, haideți să revenim la propunerea Comisiei, care respectă standardele Organizației Internaționale a Muncii și uh, nu aduce costuri suplimentare statelor membre în această perioadă de restricție și austeritate bugetară. Poate că această propunere ar putea fi un punct de plecare pentru obținerea unui compromis. Uh, Aș dori să adaug un lucru, o idee foarte bună care a fost sugerată în uh, cadrul amendamentelor Parlamentului. Este vorba de, cauza, de clauza pasarelă între concediile de maternitate și alte forme ale concediilor parentale. Poate am putea să mai discutăm această idee și astfel să reușim să spargem acest uh, blocaj. Eu uh, o să încerc să joc rolul unui intermediar cinstit și să vedem ce se poate face. Poate președinția ungară sau uh, președinția poloneză ar putea să convingă statele membre să lase deoparte uh, nemulțumirile și să caute împreună un uh, compromis și o soluție de ieșire din acest blocaj. Comisia dumneavoastră acordă foarte multă importanță concediului paternal, sunt um, conștientă de acest lucru, iar uh, studiul nostru privind costurile și avantajele acestui concediu Um, va fi publicat în această vară. Vom avea atunci, deci, niște date și informații foarte concrete în ceea ce privește viabilitatea unui astfel de concediu și calea de urmat. În ceea ce privește concediul pentru uh, îngrijită, pentru cei care au uh, rude în întreținere Aici încercăm să vedem care este situația la nivelul statelor membre și dacă se poate, se poate să introducem astfel de măsuri la nivel european. Iar rezultatele acestui studiu le vom avea abia la sfârșitul anului. În ceea ce privește diferențele, ceea ce privesc diferențele de remunerare motivate de uh, gen, trebuie să dorim să avem în continuare transparență aici, fiindcă foarte multă lume nu își dă seama că există această problemă, nu își, dă, nu își dau seama încă. Și tot ce am făcut până acum, toate eforturile depuse, de pildă Ziua Internațională a Remunerării Egale, a egalității salariale, care s-a sărbătorit pentru prima dată pe 5, pe 5 martie, toate aceste inițiative trebuie consolidate. Știți că știți de ce am ales ziua de 5 martie? Fiindcă ace, atunci atunci încep să fie plătite femeile. Primele 63 de zile ale anului lucrăm pe degeaba. Ziua egalității salar- salariale va varia în funcție de fluctuațiile acestor diferențe de remunerare s-a lansat un studiu pentru a evalua impactul social și economic al inițiativelor în ceea ce privește eliminarea inegalității de gen, iar rezultatele le vom avea în septembrie 2011. Transparența salarială va fi unul dintre punctele de ordine de zi de, și vom avea mai multe studii, unul în această vară, în ceea ce privește concediul paternal, uh, diferențele de remunerare în luna septembrie și concediu pentru cei care au rude în întreținere la sfârșitul anului și vom reuși ca odată ce vom avea aceste studii la dispoziție și aceste informații să avem un punct de plecare foarte important. O altă chestiune foarte importantă reprezintă violența împotriva femeilor. Raportul dumneavoastră, doamnă președinte, uh, pune probleme foarte importante și ridică chestiuni foarte importante și cred că, public, că documentul nostru va răspunde multor îngrijorări. Avem și pachetul privind drepturile victimelor, care uh, va fi publicat în luna mai a acestui an. Acest pachet va încerca să se asigure că victimele, printre care cele mai multe sunt femei, bineînțeles, au acces uh, la respectarea drepturilor și primesc sprijinul și protecția de care au nevoie. Vor fi incluse măsuri legislative, dar și sprijin financiar pentru ONG-uri, pentru autoritățile locale, în ceea ce privește punerea la punct a unor proiecte internaționale pentru combaterea violenței împotriva femeilor, copiilor și a tinerilor. Iată, aceasta este activitatea noastră în desfășurare și cred, uh, într-adevăr, că acest pachet pentru ajutorarea victimelor va fi un document foarte important pentru această comisie. Aș dori să revin acum la un uh, subiect de care m-am ocupat îndelung uh, în ultimele luni. Este vorba de participarea femeilor uh, în procesul decizionar. Știți foarte bine că aici uh, progresul uh, este cam încet. S-a discutat foarte mult de acest lucru uh, de Ziua Internațională a Femeilor. Nu vreau să mă repet acum. S-ar putea să fi citit publicația privind echilibrul de gen uh, în, uh, în ceea ce privește conducerea întreprinderilor, deci aveți toate cifrele și toate informațiile necesare. V-am spus deja că m-am întâlnit uh, cu director executiv și cu director general la Bruxelles pe 1 martie. E vorba despre directorii companiilor cotate la bursă pentru a discuta despre prezența femeilor în consiliile de administrație și majoritatea participanților um, au fost de acord uh, să sporească participarea femeilor uh, în mod voluntar. Știți care sunt țintele noastre, 30% până în 2015 și 40% până în 2020. Iată, deci, am cerut acestor uh, companii cotate la bursă să semneze un angajament în ceea ce privește angajarea femeilor în posturi de, condu- de conducere până în luna martie 2012 și, deci, uh, să trecem de la cuvinte frumoase la fapte. Uh, să se, uh, să se dea acces femeilor la posturi de ierarhie superioară și să, să fie înlocuiți uh, membrii uh, care părăsesc postul cu femei calificate, subliniez acest lucru, calificate, nu dorim să avem aici a, aceste femei cotă, să le zicem așa. Nu vrem orice fel de femei, ci dorim femei calificate, femei care se află în acele posturi, fiindcă sunt bune și calificate și fiindcă vor uh, reprezenta un, uh, o plus valoare pentru acea companie. Deci, recrutarea activă a femeilor calificate în posturi de conducere la nivel uh, mediu și uh, la nivel intermediar și la nivel înalt, uh, iată unele dintre prioritățile noastre și aici vreau să salut raportul doamnei Crața, care se referă și la această problemă. Aici suntem de acord asupra faptului că companiile mari ar trebui să ofere această așa numită ultimă șansă uh, de a lua măsuri concrete în mod vizibil și de a spori reprezentarea femeilor uh, în posturi de conducere, organe de conducere, înainte de impunerea unor măsuri obligatorii mai stricte anul viitor, dacă acest lucru nu se va întâmpla. Aș um, dori să spunem că egalitatea de sexe este o chestiune de afaceri și uh, femeile aici înseamnă un, o plus valoare pentru afaceri. Acesta trebuie să fie mesajul nostru. Femeile calificate sunt deja pe piața muncii și problema care se pune este doar de a avea acces la posturi de conducere acolo unde acestea pot să uh, își aducă o contribuție semnificativă și cred că uh, eforturile noastre comune vor, uh, vor servi acestui scop. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, doamna Reding. Sunt sigură că colegii noștri au foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. Dar aș vrea să vă dau mai întâi câteva informații directe la prima mână. Intenționam uh, ca comisia să stea alături de noi până la 11 și jumătate. Din păcate, doamna Reding va trebui să plece la 11 și un sfert și de aceea îi rog pe colegi să țină seama de acest uh, timp limitat pe care îl avem la dispoziție și sper că vom putea primi răspunsuri la toate întrebările. În primul rând, doamna Matera are cuvântul. Dumnea ei este raportor în comisia noastră pentru buget și programe legislative. Vă rog, doamna Matera. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă concentrez pe două întrebări. Foarte repede, pentru ca și alți colegi să poată interveni. În 2008, Comisia FAM a adoptat un raport al doamnei Bauer care făcea un apel la Comisie pentru a adopta măsuri specifice pentru a elimina această diferență de remunerare între femei și bărbați. Din păcate, în 2011 vedem că nu s-au făcut progrese majore în această direcție. Așadar, ce intenționează să facă acum Comisia Europeană pentru a combate această discriminare? care înseamnă că femeile sunt mai expuse sărăciei decât bărbații. Am și o a doua întrebare. În Parlamentul European și în alte parlamente, ale statelor membre, inclusiv uh, în Parlamentul uh, italian, se dezbate despre legislație cu privire la cotele de femei în consiliile de administrație ale companiilor, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Inițial eram împotriva acestei abordări, pentru că nu vroiam ca femeile să fie considerate o categorie ce trebuie protejată, pentru că sunt uh, slabe sau fragile și totuși acum cred că acest lucru este fundamental pentru că cred că unii din unele dintre colegele noastre sunt în Parlament pentru că partidele politice aveau aceste cote. Altfel, femeile nici măcar nu ar mai fi fost prezente în Parlamentul European. Dar acum uh, cred că ar trebui să ne concentrăm pe lumea de afaceri și în afară de aceste cote se gândește Comisia la alte măsuri pentru a facilita accesul femeilor în consiliile de administrație ale companiilor și în instituțiile politice, pentru că acesta este un subiect uh, dezbătut pe larg în uh, Franța, în Olanda și așa mai departe. Și să sperăm că și Italia va primi susținere în această privință. Deci ce intenționează Comisia să facă? Mulțumesc. Doamna Brandner, vă rog. Eh, vă mulțumesc. Doamna Mateira a avut o intervenție excelentă și dați-mi voie să mă refer și eu la rândul meu la diferențele salariale. Dumneavoastră spuneați că locurile de muncă cu normă redusă și, de asemenea, întreruperea activității profesionale sunt cauze ale acestei diferențe salariale. Însă, cu toate acestea, vedem că și în Germania, conform studiilor, există o diferență salarială Uh, de 8% care nu poate fi justificată prin aceste uh, doi, prin acești doi factori. Ce facem cu aceste 8%? Pentru că nu putem vorbi doar despre locurile de muncă cu normă redusă și etc. Da, într-adevăr, avem nevoie de transparență, însă avem nevoie de transparență în companii, avem nevoie de transparență salarială însă mă întreb dacă campaniile de combatere a acestora sunt, uh, doa, sunt uh, suficiente. Există raportul uh, Bauer din 2008 cu recomandări foarte bune. Dumneavoastră spuneți uh, că veți face un studiu pe această temă, însă există sute de studii pe tema diferențelor salariale. Avem nevoie de studii suplimentare, avem nevoie de recomandări pe care le cunoaștem deja, recomandări care trebuie să fie implementate. În ceea ce privește uh, ziua egalității salariare între sexe. Da, o idee excelentă. Însă data de 5 martie pentru sărbătorirea acestei zile mi se pare nepotrivită, pe, nepotrivită pentru că nu, s-au putut lua, nu s-a putut lua contactul cu toate organizațiile femeilor. Dacă facem o campanie, atunci vă rog să o facem bine. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul uh, doamnei Estrela, vicepreședintă. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, bine ați venit uh, în sânul comisiei noastre. O să fiu succintă și o să trec la ce mă roade pe mine ca uh, raportoare privind modificarea directivei cu privire la concediul de maternitate. Așa cum bine știți, Parlamentul European a aprobat uh, cu o majoritate clară propunerile ca, pe care le discutăm acum la Consiliu pentru că și acum Consiliul trebuie să se pronunțe. E drept uh, că noi știm foarte bine faptul că în continuare uh, Consiliul uh, a <coughs> eșuat de atenția cuvenită a acestui subiect și că există foarte multe reticențe la nivelul statelor membre, iar din câte știu eu, în timpul uh, președinției ungare nu s-a făcut nimic cu privire la acest subiect. A existat uh, o primă inițiativă din partea președinției belgiene, iar uh, acum așteptam ca președinția ungară să uh, ofere și ea un avânt pentru a putea finaliza negocierile în timpul președinției poloneze, fiindcă e clar că femeile, eh, familiile și copiii europeni au așteptări legitime în ceea ce privește acest subiect. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția, tuturor celor care și-ar putea aduce contribuția și ar putea să facă eforturi pentru a ieși din acest impas. La nivel comisiei, acest lucru nu se va putea întâmpla decât dacă toate instituțiile vor da dovadă de vor da dovadă de flexibilitate și dacă va exista dorință și voință de negociere și de compromis. Acest lucru nu s-a întâmplat încă din partea Consiliului, așa cum am spus, în timpul președin- președinției ungare nu s-a luat nicio inițiativă în acest sens. Noi eh, sperăm să, ca toate părțile să dea dovadă de bună voință. Vă reamintesc, eh, doamnă eh, comisar, faptul că nu se poate să uh, Uh, nu se ține cont de propunerea Parlamentului fiindcă Parlamentul European, uh, iată, ca Parlamentul European i s-au consolidat competențele prin tratatul de la Lisabona și a luat o poziție care trebuie să fie analizată și de care trebuie să, să se țină cont la nivelul Consiliului, dar și la nivelul Comisiei. <coughs> În ceea ce privește studiul cu privire la impactul uh, financiar al concediului de paternitate, Comisia uh, a spus că va exista un studiu disponibil uh, la vară. Vreau să vă întreb dacă acesta diferă de studiul efectuat uh, cerut de Parlamentul European, dacă sunt uh, incluse aici toate statele membre, fiindcă noi avem deja rezultatele unui studiu care a fost solicitat de Parlamentul European. Uh, și uh, acum, în ceea ce privește uh, concediul de maternitate, fie că este vorba de concediul de maternitate sau de paternitate, în concediul paternal, acest studiu a arătat că dacă ar exista o creștere de 1,4% în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii, atunci um, aceste cheltuieli ar fi acoperite, aceste, acest gol financiar ar fi acoperit, e vorba de concediul de maternitate și aici era inclus și concediul paternal. Noi avem strategia Europa 2020 care, care vizează promovarea locurilor de muncă și mai ales în ocuparea în rândul femeilor. Acum conchid referindu-mă pe scurt la acest uh, sistem al cotelor, introducerea acestui sistem uh, uh, în ceea ce privește activitățile economice la consiliile de administrație ale companiilor. Această inițiativă este binevenită, dar aș dori să se facă o diferențiere aici. Aceste cote nu sunt pentru femei, este, este vorba despre o cotă pentru ambele sexe Aș dori, uh, același lucru se întâmplă la nivel politic. Există legi de paritate la nivelul statelor membre pentru ambele sexe. Noi nu știm dacă pe viitor nu cumva lucrurile se vor răsturna și dacă nu cumva bărbații vor avea nevoie de aceste cote. Și uh, apoi acest sistem de cote nu, este, nu vizează uh, un anumit sex, uh, ci dorește asigurarea unei reprezentări echilibrate uh, și uh, vreau să vă spun foarte clar că uh, s-a dovedit că companiile care au un procent de 30% femei în consiliile de administrație au um, o activitate mult mai profitabilă. Iar apoi trebuie să asigurăm reprezentarea, după ce vom asigura reprezentarea uh, ambelor sexe, vom discuta și despre merit, uh, fiindcă nu putem să zicem că dorim femei calificate, <laughs> dorim și bărbați calificați, nu-i așa? Fie că este vorba despre politică sau despre economie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Thompson! În primul rând, aș dori să vă felicit, doamnă Reding, pentru comunicarea dumneavoastră din 1 martie cu privire la uh, femeile în uh, funcții de conducere. Cred că este vorba de faptul că ați atins și presa prin această comunicare. Și se vorbește despre potențialul femeilor și discutăm în Parlamentul European despre cum să folosim acest uh, potențial pe care îl avem deja, dar nu se vorbea niciodată despre femei și cred că acum este momentul potrivit să facem acest lucru. Uh, din uh, partea Comisiei FAM vom derula o campanie care se va concentra pe femeile în afaceri și vrem să transmitem acest mesaj companiilor. De asemenea, femeile au o influență politică și um, acum ceva ani ne lipsea influența economică. Dacă femeile ar fi fost în sectorul financiar, poate că um, criza nu ar fi um, căpătat amploarea pe care a avut-o. Vă mulțumim oricum pentru aceste eforturi și vom urmări activitățile Comisiei pe această temă și procesul decizional pe acest subiect. O altă întrebare este cum stau lucrurile cu inițiativele noastre, pentru că anul trecut, în martie, am avut o inițiativă legată de Carta Drepturilor Femeilor. De fiecare dată primim comunicări din partea Comisiei. Săptămâna trecută am primit una de la comisarul Oettinger cu privire la eficiența energetică, cu privire la crearea de locuri de muncă. Însă, cuvântul femei și cuvântul uh, Uh, gen nu uh, apar în aceste comunicări. Și la fel stau lucrurile și cu alte comunicări din partea altor direcții generale ale Comisiei. De aceea, cred că trebuie să începem să lucrăm pentru ca acest obiectiv să se concretizeze. Și aș vrea de asemenea să-l invităm și pe domnul Oettinger. Cred că niciodată nu a auzit despre această dimensiune de gen, chiar dacă a semnat carta. Aș vrea apoi să vă atrag atenția asupra egalității de remunerare. În uh, directivă se spune că suntem obligați să asigurăm remunerare egală pentru muncă de valoare egală. Și un instrument uh, pentru a asigura această egalitate este transparența. Dar mai există și o altă problemă. Sindicatele din Danemarca au comandat un studiu și cred că există o altă problemă legată de egalitatea de salarii. Comisia va trebui să definească criteriile uh, legate de ce înseamnă muncă de valoare egală, pentru că se spune remunerare egală pentru muncă cu valoare egală. Deci cum putem să definim acest concept? Cum putem să asigurăm o remunerare egală atâta vreme cât nu avem o definiție? Vă dau un exemplu. Bărbatul care face curățenie în fața Parlamentului cu siguranță primește mai mulți bani decât femeia care face curățenie în Parlament și trebuie să știm dacă această muncă pe care o fac ei este o muncă cu valoare egală. Deci am vrea să elaborați uh, niște instrumente sau să elaborați o nouă definiție a muncii cu valoare egală sau a valorii egale a muncii, astfel încât sindicatele să poată folosi acest concept ca o modalitate de a atinge obiectivul de salarizare egală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Thompson. Doamna Parvanova. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna comisar pentru eforturile și angajamentele sale. Îmi amintesc că la începutul uh, mandatului dumneavoastră v-am uh, adresat câteva întrebări și spuneați că foarte rapid ne veți pune la dispoziție un pachet legislativ. Întrebarea mea vine în continuare a ceea ce spunea doamna Thompson. Dacă am atins nivelul de 40% de femei în poziții de conducere sau în politică. Probabil promovarea legislativă a cotelor uh, nu ar fi necesară, dar suntem departe de a atinge acest obiectiv. Există state membre în care mm, uh, diferența de salarizare între femei și bărbați este mai mare de 30%. Uh, aveți uh, în vedere măsuri pentru a încuraja uh, implicarea femeilor în companii sau credeți că trebuie să ne angajăm mai mult în sensul definirii de cote sau ce alte instrumente am putea să găsim? O altă întrebare se referă la mortalitatea maternă. Poate că nu este o problemă doar care ține de dumneavoastră, dar am descoperit că există inegalități uh, Uh, mari în ceea ce privește mortalitatea maternă între statele membre. Uh, și aceasta are legătură cu obiectivul de dezvoltare al mileniului numărul 5. Aveți ceva, să, de gând să faceți ceva în acest sens? Și apoi felicitări uh, cu privire la Carta Albă legată de drepturile pacienților, dar oricum vreau să ne concentrăm mai mult pe problema sărăciei. Mulțumesc, doamna Parvanova. Doamna Boscot. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește pachetul privind uh, victimele. Echt. Eh, ik heb eh, met veel belangstelling. Ați abordat foarte rapid această întrebare. Am uh, participat la diferite reuniuni la care ați fost uh, și dumneavoastră și la diverse audieri în Parlament și am auzit uh, ce doriți să faceți pentru pentru a îmbunătăți uh, situația victimelor uh, tradițiilor, de exemplu mutilări genitale și așa mai departe. Uh, întrebarea mea este următoarea. Ați ținut cont de toate aceste aspecte în pachetul legislativ pentru victime? În acest pachet legislativ referitor la drepturile victime, doriți de asemenea să includeți o propunere pentru o strategie europeană referitoare la lupta împotriva tuturor formelor de violență împotriva femeilor și apoi cum intenționați să asigurați eficacitatea acestor măsuri. Uh, Aș mai avea o altă întrebare. Care sunt etapele următoare legate de observatorul uh, pentru violența împotriva femeilor? Am pus această întrebare în, uh, deja în 2010. Și ultima mea întrebare este ce intenționați să faceți, pentru că ați anunțat că mutilările genitale ale femeilor urmau să facă obiectul unei strategii. Ați făcut acest anunț în 2010, dar ce s-a întâmplat de atunci până în prezent? și ați uh, cerut Institutului pentru Femei să se concentreze pe acest subiect pentru a dezvolta indicatori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elincoviciu. Ačiū, ponė pirmininkė, <clears throat> gerbiamo komisarė, aš tikrai sveikinu. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, Salut inițiativa dumneavoastră cu privire la implicarea sporită a femeilor în consiliile de administrație ale companiilor. Aș vrea însă să vă întreb uh, care este poziția femeilor în instituțiile europene și mă gândesc în special la Comisie, la Parlament și la diferitele consilii. Nu credeți că Comisia Europeană ar trebui, ar trebui să întreprindă o inițiativă similară legată de egalitatea de gen? mai ales în uh, funcțiile de conducere în instituțiile europene. Cred că ar fi un exemplu foarte bun atunci când mergeți să vorbiți cu companiile și când le cereți să implice mai mult femeile în consiliile de administrație. A doua mea întrebare este următoarea, și anume dacă Comisia Europeană intenționează să declare un uh, an uh, pentru combaterea violenței împotriva femeilor, pentru că Parlamentul a cerut în mod repetat acest lucru. Am și o a treia întrebare, care este stadiul directivei privind combaterea discriminării. Cred că această directivă directivă a fost lăsată deoparte, pentru că nu s-a ajuns la un acord cu statele membre. Însă această directivă antidiscriminare este foarte importantă din perspectiva de gen. Și credeți că această directivă va vedea lumina zilei? Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Ovir. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut uh, în ultimii câțiva ani, doamnă comisar. V-am ascultat cu mare interes pentru că opiniile dumneavoastră sunt foarte interesante și uh, dovedesc angajamentul dumneavoastră. În ceea ce privește egalitatea de gen, Europa discută de decenii această temă Însă am o întrebare foarte concretă. Articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene uh, prevede obligativitatea asigurării egalității de gen, iar uh, Carta Drepturilor Fundamentale prevede aceleași lucruri. Acum 5 ani, liderii din Consiliul European au susținut această idee. dar știm că liderii, că există fluctuații în ceea ce privește liderii de guverne. Întrebarea mea este dacă Comisia Europeană a discutat măsuri concrete pe baza legislației actuale. Dacă, de exemplu, cineva nu îndeplinește cerințele, trebuie să se ia măsuri pentru a garanta aplicarea dispozițiilor. Ați discutat aceste aspecte și care sunt recomandările dumneavoastră? Mulțumim, doamna Ovir. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Reding. Aș vrea și eu să revin la uh, subiectul abordat și de doamna Boscurt, și anume violența împotriva femeilor. Pentru că ministrul uh, Justiției din Ungaria a fost uh, întrebat care este situația violenței împotriva uh, femeilor, dar uh, nu avea cifra respectivă la dispoziție. În Spania nu se vorbește despre acest lucru. De câte ori este ucisă o femeie, ziarele discută despre acest subiect dar este incredibil că în alte țări nu există această reacție când sunt ucise femei. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu observatorul pentru a ne face o idee cu privire la victimele violenței împotriva femeilor. Directorul Institutului uh, European uh, pentru Egalitate de Gen nu avea aceste informații. Aș vrea să știu ce se va întâmpla cu această monitorizare și cu acest observator. Uh, când va începe să funcționeze acest observator, unde va funcționa și cum este posibil ca aceste cifre să nu fi fost uh, încă colectate, pentru că deocamdată nu avem uh, statistici, nu avem date. Apoi, în legătură cu protecția europeană a victimelor, am lucrat împreună cu doamna Jimenez pe, acest, uh, pe această temă și aș vrea să vă pun o întrebare. Pentru că acum un an am auzit că, se, că va avea loc un studiu de impact cu privire la consecințele unor astfel de mecanisme. Mă gândeam că vor veni informații noi anul acesta și vroiam să vă întreb uh, câte uh, ordine de protecție au fost emise în Uniunea Europeană probabil, îmi imaginam că studiile de impact uh, vor culege date despre acest subiect. Deci câte ordine de protecție au fost emise în Europa și câte sunt um, în vigoare? Și ce se va întâmpla cu pachetul uh, despre care ni s-a spus că va fi publicat în primăvară și care se pare că înregistrează întârzieri. De ce există întârzieri în ceea ce privește pachetul privind protecția victimelor? Când vom primi acest pachet în Parlament și ce se va întâmpla dacă există țări care au o protecție civilă și penală, dar dacă nu avem o protecție comună. Mulțumesc. Văd că mai avem 11 colegi pe lista vorbitorilor. Așadar, vă rog uh, să aveți intervenții cât mai succinte. Și dau acum cuvântul doamna, doamnei Reciulevska. După care vom asculta răspunsurile doamnei Reding la primul bloc de întrebări. Deci vă rog să nu uitați că timpul nostru este limitat. Vă rog. Dziękuję pani przewodnicząca. Postaram Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât mai subțintă cu putința. Sper ca Polonia, care va fi următoarea președ... va deține uh, președinția Uniunii Europene, va reuși să ajungă la un compromis cu privire la concediile de maternitate. Se pare că se va vorbi și despre concediile de adopție, o temă pe care vreau să o pun în discuție de altfel. Este bine că le acordăm atenție mamelor care au propriilor copii, însă trebuie să le acordăm aceeași atenție și mamelor care nu pot avea copii și care sunt obligate să adopte. Aș vrea să vă întreb dacă aveți planuri sau uh, soluții, fie ele și mine, minime, cu privire la concediile de adopție. Există mari diferențe. În Polonia, în 2007, o femeie care a adoptat un copil cu o vârstă mai mare de 12 luni nu putea uh, să obțină nici măcar o zi liberă. Situația s-a schimbat astăzi. Uh, și anume concediul de, de adopție este egal cu cel de maternitate, asta în Polonia, aș vrea să vă întreb însă dacă aveți propuneri la nivel uh, european. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Reding, care va răspunde la primul bloc de întrebări. Aveți cuvântul, doamnă Reding. Doamnă președinte, voi încerca să compilez câteva răspunsuri Mulți uh, europarlamentari au pus același tip de întrebări și tocmai de aceea voi proceda în acest fel. Dați-mi voie să încep cu violența împotriva femeilor. Promiteam să avem un uh, pachet privind uh, victimele până în primăvară. Iar acest uh, pachet privind drepturile victimelor va apărea în primăvară, după cum am promis. Lucrul acesta se va întâmpla, cred, la data de 11 mai. Așadar, lucrul acesta va apărea, va, pachetul va conține măsuri juridice și, de asemenea, măsuri financiare. Pachetul va conține, de asemenea, o foaie de parcurs. Asta înseamnă că vom încerca să dezvoltăm pe parcursul timpului noi măsuri. o întrebare foarte concretă cu privire la ordinul de protecție. Voi uh, promova acte legislative pe subiectul măsurilor uh, penale, uh, civile. Avem deja legislație privind materiile penale, iar dacă există amendamente la textul pe care îl avem în momentul de față, atunci vom reuși să obținem doi, două pachete cât se poate de perfecte. Unul în ceea ce privește măsurile penale, uh, un altul care privește măsurile civile și astfel, cu cele două pachete, vom reuși să acoperim toate posibilitățile legislative de care avem nevoie pentru a asigura o protecție în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, ne aflăm pe calea cea bună și împreună cu Consiliul lucrez asupra acestui subiect. Ne vom asigura că amendamentele la textul care este uh, în fața noastră acum vor fi uh, incluse în text în cazul în care sunt necesare pentru că avem nevoie de acest, uh, de acest pachet. Deci vom analiza uh, amendamentele existente, vom uh, observa în ce măsură îmbunătățesc textul, în cazul în care o fac le vom include în text și mai apoi vom avea măsuri concrete. În ceea ce privește mutilarea genitală. Am cerut uh, Institutului privind egalitatea, pentru egalitatea de gen să ne prezinte datele existente. Am cerut o asemenea uh, o evaluare a acestor date și mutilarea gen genitală este inclusă în uh, pachetul privind drepturile victimelor, iar în momentul în care vom avea toate datele de care avem nevoie uh, din partea Institutului pentru Egalitatea de Gen, vom veni cu un act legislativ pe această temă, probabil în 2012 sau 2013, mai degrabă 2013. Spuneam că avem nevoie de analiza Institutului pentru Egalitatea de Gen pe tema mutilării genitale. Am cerut Institutului, de asemenea, să ne ofere datele cu privire la violența împotriva femeilor. Iar Institutul de la Viena pentru drepturile femeilor colaborează cu Institutul pentru Egalitatea de Gen. Am vizitat ambele institute și le-am cerut să nu Uh, dubleze eforturile pe aceeași temă, ci le-am cerut să colaboreze astfel încât să obținem daturi, datele de care avem nevoie. Așadar, aceste teme se află deja pe ordinea de zi a ambelor institute. În ceea ce privește diferențele salariale, acum. am demarat eforturile pentru garantarea transparenței. Asta pentru că campaniile pentru transparență și pentru sensibilizare vom reu- vor reuși să elimine diferențele salariale. În momentul de față analizez rezultatele campaniilor care au fost deja demarate. Am avut o campanie în 2009, am avut una în 2010 și alături de instituțiile care ne-au ajutat să organizăm aceste campanii. Este vorba despre 308 organizații uh, parteneri din toate statele membre. Așadar, împreună am reușit să demarăm aceste analize. Rezultatele campaniilor se par că au fost mai mult decât satisfăcătoare. Uh, am contactat deja aceste organizații partenere pentru a organiza ziua privind uh, egalitatea salarială uh, din 2012. Uh, această zi a fost organizată pentru prima, a fost sărbătorită pentru prima dată a, anul acesta, însă deja am început alături de organizațiile partenere să ne pregătim pentru anul viitor. Poate că nu sunteți uh, satisfăcuți de ceea ce s-a întâmplat anul acesta, nici eu, însă a fost prima dată și, prin urmare, ne vom pregăti mult mai bine pentru anul viitor, astfel încât mesajul să fie chiar mai clar. Bine, ideea, după părerea tuturor, este bună. Este o idee pe care oamenii o ascultă. Alături de partenerii noștri vom încerca să fim cât mai uh, cât mai clari cu putință anul viitor și uh, am început deja să ne pregătim pentru organizarea campaniilor de, din 2012. Să trecem la problema concediului de maternitate. Situația e așa cum e. Dumneavoastră ați votat uh, un raport, dumneavoastră cunoașteți conținutul raportului și Consiliul spune nu. Asta este situația de, în momentul de față. Dacă nimeni nu este dispus să își schimbe poziția, atunci nu o să ne mișcăm deloc. Președinția belgiană a încercat deja să discute cu unele state membre pentru a pune capăt blocajului, însă statele membre au refuzat. Președinția ungară a organizat deja câteva întâlniri pentru a debloca situația, însă până acum nu s-a întâmplat nimic. Prin urmare, eu am intervenit uh, încercând să pun problema într-o altă manieră. Asta deoarece dacă Consiliul discută raportul Parlamentului, atunci rezultatul va fi nu. Trebuie acum să discutăm, să schimbăm maniera de abordare pentru a debloca situația. Cred că președinția poloneză care a, a pus uh, undeva în prim plan uh, concediul de maternitate sau această problemă a concediului de maternitate va reuși să aibă mai mult succes în viitor. Nu pot decât să vă cer să nu țineți cu dinții de textul dumneavoastră. Dacă e să deblocăm situația, atunci cu toții trebuie să fim dispuși a face concesii, chiar și Parlamentul. Tocmai de aceea am spus că discuția ar trebui să fie începută cu cla- clauza pasarelă. Dumneavoastră ați pus această clauză pasarelă în discuție și, după părerea mea, acest instrument este unul foarte, ar putea, s-ar putea transforma într-unul foarte eficient. Am putea măcar uh, mișca statele membre uh, și uh, am putea măcar începe discuțiile cred că aceasta este cea mai bună metodă de abordare a problemei. Însă, bineînțeles că vom reveni și vă vom uh, prezenta situația sau modul în care va evolua situația. În ceea ce privește cotele, nu cred că mai trebuie să vorbesc despre acest subiect, pentru că deja l-am discutat atât de des în trecut. Știți, obiectivele sunt foarte clare, datele de asemenea sunt foarte clare. 8 martie 2012, dar între timp vă anunț că lucrez deja asupra actelor legislative. Vreau să fiu pregătită la momentul potrivit. Dacă e să intervenim în 2012, vom fi pregătiți. Dar din momentul de față până în anul 2012, voi încerca să de determin tot mai multe companii uh, cotate la bursă să aibă o abordare pozitivă a acestei probleme. În uh, ziarele financiare, în ultimele două săptămâni, am văzut că în fiecare zi uh, companiile mari anunță angajarea în consiliile de administrație a cel puțin unei femei. Așadar, se întâmplă ceva. Trebuie să evaluăm uh, însă ceea ce se întâmplă. Dar cu toate acestea, nu trebuie să uităm faptul că lucrurile s-au pus în mișcare. Și asta datorită nouă. Am reușit să punem pe picioare o mișcare. O mișcare pe care trebuie să o sprijinim în continuare în următoarele luni. Asta pentru a asigura tempoul necesar. Uh, pentru a arăta faptul că avem o atitudine foarte hotărâtă în ceea ce privește aceast, acest subiect. E important să spunem uh, următorul fapt. Da, femeile din viața uh, politică sunteți dumneavoastră. Eu, în calitate de comisar, nu mă pot uh, ocupat de femeile în viața politică. Este vorba despre o decizie politică, o decizie a grupurilor parlamentare, a partidelor politice, o, o decizie în care eu, în calitate de comisar, nu mă pot implica. Însă, noi, în uh, ultima perioadă am reușit să mergem din ce în ce mai departe, cel puțin în uh, viața politică. În ceea ce privește femeile din uh, ierarhia superioară, am avut 4% prin 2000 și ceva, am avut 20% însă în 2009. Așadar, în doar să spunem, 15 ani, am reușit să trecem de la 4% la 20, chiar 22%. În ceea ce privește managementul intermediar, am reușit să dublăm numărul femeilor prezente. Până la finele anului 2014, în comisie, 25% dintre posturile uh, Uh, decizionale vor fi uh, ocupate de către femei. Este un obiectiv pe care încercăm să-l atingem. Asta înseamnă că 30% dintre uh, locurile de muncă eliberate în urma pensionării unui funcționar vor fi ocupate de către femei. Dacă abordăm lucrurile, dacă evaluăm uh, lucrurile, atunci ne dăm seama că apar și probleme. În momentul în care am uh, creat uh, propriul meu directorat general, am avut 80% femei în funcțiile foarte înalte de conducere și 70% în managementul intermediar. Asta înseamnă că eu am nevoie de cote pentru bărbați mai degrabă. Bine, exagerez. Însă, ce ne arată toate acestea? vedem că reușim să găsim femeile în cazul în care le căutăm. Directiva articolului 19 a fost blocată și nu prea văd cum ar putea fi deblocată. Decizia ar trebui să fie unanimă și unele dintre statele membre nu vor sub nicio foră, formă să sprijine acest act legislativ. De fiecare dată când mă întâlnesc cu miniștrii, discut despre el, însă, din păcate, nu se schimbă nimic. Așadar, pentru a ieși din impas, am de gând să mă refer la un aspect al acestui act legislativ uh, și anume la persoanele cu handicap și uh, am de gând să prezint un, a, un act legislativ în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Cred că dacă vom proceda în felul acesta, vom reuși să ieșim din impas, însă articolul 19 cu siguranță nu se va uh, debloca. Doamna Sinclair are cuvântul. Madam President, um... Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Eh, sper din tot sufletul că ne dorim cu toții eh, să nu mai există diferențele salariale și că sprijinim cu toții egalitatea între sexe. Problema este însă cum obținem aceste lucruri. În Marea Britanie avem în, eh, în 1970 am dat o legislație privind diferențele de remunerare și am fost prima țară industrializată care a făcut acest lucru și asta înainte de a adera la Uniunea Europeană. Iată, peste 40 de ani mai târziu ne confruntăm în continuare cu mm, aceste diferențe salariale, ceea ce înseamnă că legislația nu ajută. Este vorba de condiții sociale care joacă un rol mai hotărător. De curând am asistat la o decizie, o hotărâre a Curții Europene de Justiție privind asigurările auto. Iar acesta este un exemplu grăitor despre suprareglementare care poate să aibă efecte negative. Așa cum am spus și ieri la comisie, companiile de asigurări nu uh, vor scădea primele de asigurare masculine la nivelul uh, celor feminine, ci vor uh, mări crizele, pe, pardon, primele la nivelul uh, celor pentru bărbați. Deci nu facem decât să uh, obligăm femeile să dea mai mulți bani din buzunar. Deci aceste măsuri, această măsură a fost contraproductivă. Trebuie să ținem cont de această primejdie. Când vine vorba despre cote și așa mai departe, vreau să vă adresez o întrebare. Comisia consideră că această legiferare uh, poate să creeze victime, pentru că această cotă este o discriminare pozitivă și acest lucru creează victime, iar noi trebuie să ne opunem oricăror forme de discriminare, fiindcă dacă nu facem acest lucru, suntem bigoți, uh, suntem ipocriți și facem prin această discriminare uh, victime. Și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dați-mi voie să vă reamintesc că trebuie să ne încheiem discuția la 11 și 10, fiindcă doamna Reding trebuie să plece. Mai avem mulți vorbitori, inclusiv eu însăm, și mă tem că nu va avea uh, toată lumea ocazia să ia cuvântul, dau cuvântul, dau cuvântul doamnei Bauer și apoi doamnei Figueiredo, după care o să o să o rog pe doamna Reding să ne mai facă o vizită pentru a ne putea răspunde la întrebările pentru care nu am avut uh, timp astăzi. Uh, stimați colegi, îmi cer scuze că așa stau lucrurile, dar sper să înțelegeți că numai așa vom termina la 11 și 10. Dau acum cuvântul doamnei Bauer și după aceea doamnei Figueredo. Doamna Bauer are cuvântul. Mulțumesc. Pe scurt, am două întrebări. Uh, Bineînțeles, este o plăcere să vă avem alături de noi, doamnă comisar. Uh, aș dori totuși să vă întreb uh, dacă dumneavoastră sunteți de părere uh, că la nivel monetar am putea să ajungem la o transparență, dat fiind că um, avem legislație ineficientă din secolul trecut. A doua întrebare În ceea ce privește aceste organisme de egalitate, eu am impresia că există mari diferențe la nivelul statelor membre. Și aici uh, o să mă opresc. Mulțumesc, doamna Figueredo. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamnă comisar. În ceea ce privește aspectele ridicate, aș dori să fac un comentariu pe scurt. În ceea ce privește concediul de maternitate și paternitate și proiectul aprobat de Parlamentul European, sunt de părere că dumneavoastră, domnule comisar, beneficiați aici de un sprijin majoritar al Parlamentului European în ceea ce privește uh, sprijinirea poziției pe care am abordat-o noi, iar acest, aceasta trebuie să fie o forță uh, cu care să acționați uh, față de Consiliu. Iar în acest uh, sens, bineînțeles, răspunsurile, pardon, reacțiile obținute în urma acestei presiuni care trebuie făcute, e bine, noi am putea să vedem ce alte acțiuni am mai putea să întreprindem pentru a da un sprijin uh, suplimentar și uh, mai multă vizibilitate a acestei probleme, mai ales față de statele membre care se opun, care încearcă un boicot și oprirea progresului în ceea ce privește acest aspect. Iată de ce Uh, pe termen scurt, uh, dumneavoastră ați putea să mai veniți la noi și să ne spuneți ce reacții ați obținut, ce rezultate s-au obținut pentru a vedea ce acțiune am mai putea să întreprindem noi. O altă întrebare, o altă chestiune, este vorba de discriminarea pe piața muncii, care nu se referă numai la diferențele salariale și nu sunt numai de ordin direct. Colega noastră, Thompson, s-a referit la o problemă care de multe ori a fost subliniată și de mine însă, este vorba de valorizarea muncii femeilor. Meseriile pe care le exercită și activitățile pe care le exercită femeile sunt devalorizate. Și trebuie ca, cât mai curând cu putință, să facem față acestei probleme, să o soluționăm prin metodologiile pe care le avem deja, mi s-a prezentat deja o propunere pentru valorizarea muncii femeilor, iar Comisia Europeană ar trebui să se ocupe de acest aspect cât mai repede cu putință și cu putere și aici este vorba de valorizare în întreprinderi prin stabilirea unor funcții de consilier pentru egalitate, sprijinindu-se unele proiecte interesante care au existat în cadrul uh, inițiativei Equal. Uh, Doamnă comisar, v-aș solicita ca uh, împreună cu uh, institutul creat pentru egalitate sau altfel să încercați uh, să faceți ceva cu privire la acest aspect. În cele din urmă, vă rog uh, să nu uitați că o mare parte a acestei discriminări împotriva femeilor și a sărăciei în rândul femeilor este, sunt generate de această muncă precară și prost plătită care se înmulțește, precum și din cauza șomajului în rândul, în rândul femeilor și aici e nevoie de acțiuni din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul din nou, doamne comisar! Dar uh, acestea sunt ultimele întrebări pe care le putem adresa domnului comisar. Îmi cer scuze celor care nu au putut să adreseze întrebări. Vom avea o altă ocazie de a mai discuta cu doamna Reding aici, în cadrul comisiei noastre. Doamna Reding, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să răspund cât mai obiectiv la aceste întrebări, de pildă la întrebarea cu privire la asigurări. Această hotărâre dovedește cât de importantă este Carta privind drepturile fundamentale în momentul în care se legiferează la nivel european. Ce ne spune această hotărâre judecătorească? Ei bine, această hotărâre spune că dacă am uh, motiva asigur, motivarea asigurărilor uh, pe gen nu se mai permite, de pildă la uh, mașini, unde bărbații plătesc mai mult doar pentru că sunt bărbați, sau la asigurările de viață, unde femeile plătesc mai puțin doar pentru că sunt femei. E bine, acest uh, lucru trebuie să înceteze, fiindcă trebuie să se ia în considerare riscul individual, personal și să nu se stabilească prime de asigurare pe motive de gen, uh, factori cum ar fi greutatea, vârsta, bolile ale persoanei respective, toți acești factori pot fi luați în, considerație, în considerare, dar nu, uh, nu poate să se bazeze pe gen. Industria trebuie să se adapteze la acest nou cadru juridic până la sfârșitul anului 2012. Eu uh, în septembrie mă voi întâlni cu directorii generali ai companiilor de asigurare pentru a vedea cum putem să asigurăm transparența și proporționalitatea acestui proces și acestor măsuri care vor fi elaborate și cum putem uh, obține un echilibru. În ceea ce privește cotele, am spus deja acest lucru în nenumărate rânduri. Cotele nu reprezintă un panaceu, nu sunt uh, un cel, dar pot reprezenta un instrument, dacă, bineînțeles, altele au dat greș. Aici principiul proporționalității joacă un rol foarte important, iar Curtea Europeană de Justiție a cerut ca orice acțiune pozitivă să fie bine întemeiată juridic. S-a luat în considerare și jurisprudența în ceea ce privește egalitatea între bărbați și femei, astfel încât, iată, pe această bază încerc, alături de serviciul juridic, să obținem temeiul juridic cel mai puternic în ceea ce privește cotele, dacă vom uh, aborda această direcție. În ceea ce privește concediul de paternitate, știți foarte bine faptul că Comisia nu consideră că acest concediu de paternitate ar trebui să, se, să fie inclus în directiva privind drepturile lucrătorilor, dar dată că avem uh, Dat, dat fiindcă avem o directivă privind concediul de paternitate, am hotărât să um, evaluăm uh, costurile și beneficiile acestui concediu pentru a putea să fim gata, în cazul în care am hotărât, să luăm măsuri legislative. Știți, știți că Comisia are obligația de a desfășura o evaluare a impactului înaintea oricărei legi sau regulament care are impact social sau economic. Aceste studii trebuie să se facă înainte ca Comisia să ia o hotărâre cu privire la acest subiect. În ceea ce privește calea de urmat uh, cu privire la concediul de maternitate. Uh, cum să vă spun uh, eu, e nevoie de doi pentru a dansa iar aici partenerul de dans nu este comisia, ci Consiliul. Deci haideți să încercăm să dansăm. Eh, tack vice kommissionsordföranden Mrs. Redding. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte a Comisiei, doamnă Redding. Aș dori să vă spun că pe ordinea de zi aveam programată o oră jumătate pentru această dezbatere. Din păcate, a trebuit să reducem timpul acestei dezbateri la o oră și un sfert. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa și îmi pare rău pentru colegii care nu au avut uh, ocazia să ia cuvântul. O oră și un sfert uh, e timp, uh, nu, nu e timp suficient pentru a discuta aceste aspecte cu uh, doamna comisar de resort. Dar vom avea, să sperăm, ocazia pe viitor să mai reluăm unele dintre aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru această dezbatere. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Crață. privind femeile și conducerea întreprinderilor. Acest raport se referă și la multe dintre aspectele pe care tocmai le-am discutat cu doamna comisar Reding. Astfel încât, uh, acum vom avea din nou ocazia de a rediscuta aceste aspecte. O rog pe doamna Crața să uh, facă o prezentare introductivă a acestei dezbateri și dau cuvântul imediat. May I have a moment, please? Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, η, η έκθεση στο, το σχέδιο έκθεση το οποίο συζητούμε τώρα είναι... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de raport pe care îl discutăm acum trebuie să fie luat în considerare în contextul discuției pe care tocmai am purtat-o cu doamna comisar Reding. Uh, este vorba despre modul în care putem contribui la creșterea numărului de femei aflate în funcții de conducere la nivelul companiilor. În raportul meu am încercat să arăt, să arăt faptul că aceasta este o provocare. O provocare care, odată depășită, va putea duce la obținerea unei societăți mult mai drepte provocarea este foarte importantă și pentru economia europeană, tocmai în momentul acesta, în momentul acesta în care încercăm să creăm premisele pentru competitivitate și creștere durabilă. În uh, raportul meu este ilustrată situația actuală a femeilor. Mă refer atât la situația femeilor din Europa, cât și la situația femeilor din companiile internaționale. Arătăm faptul că numărul femeilor aflate în conducerea întreprinderilor sau în consiliile de administrație este mic. Încercăm să aflăm cum putem schimba situația. Fie companiile însele trebuie să schimbe ceva, fie femeile aflate în funcții de conducere ar trebui să se să formeze rețele și să încerce a schimba situația. Este vorba despre, situa- despre măsuri care pot fi uh, întreprinse, luate, implementate, uh, măsuri care trebuie să îmbunătățească situația femeilor. Însă, femeile deja au creat rețele, fac schimb de bune practici, este vorba despre femei care lucrează în diferite companii, deci avem deja pași uh, pozitivi care au fost deja întreprinși. Însă, lipsesc măsurile convingătoare uh, care să ne arate că această tendință va continua a exista și pe viitor. Au fost luate măsuri practice, acum e nevoie de măsuri politice, este nevoie de acte legislative cu caracter obligatoriu. În cazul în care astfel de acte legislative vor fi uh, promulgate, atunci companiile vor trebui să respecte reglementările juridice în vigoare acestea vor, adică companiile vor întreprinde inițiativele necesare pentru a crește numărul femeilor aflate în funcții de conducere. Avem uh, o astfel de lege în Norvegia în 2010, o lege care a avut deja efecte mai mult decât pozitive. Numărul femeilor aflate în uh, funcțiile decizionale în companii, ale companiilor, au, uh, a crescut. În uh, Spania, de asemenea, a existat o lege similară, una în Franța, promulgată de curând. Discuțiile continuă pe această temă în Italia, dar și în Germania. Germania era chiar un stat care nu dorea să introducă inițial cotele pentru femei. În momentul de față, atât la nivel național cât și la nivel de landuri în Germania, se discută această temă. Spre exemplu, în landul Bavaria există deja o inițiativă promovată în această direcție. Prin urmare, toată lumea ne arată că a înțeles problema toată lumea ne arată că înțelege faptul că e nevoie acum de un stimul uh, foarte, foarte puternic pentru a putea crește reprezentarea femeilor pentru a obliga companiile să le ofere femeilor competente aceste funcții. În raportul nostru încercăm să aflăm uh, care este dinamica existentă la nivelul uh, statelor membre, dar și la nivelul Uniunii Europene. Există regiuni, există chiar state în care această temă nu a fost încă discutată nici la nivel uh, legislativ, nici la nivel politic și nici la nivel de companii. Există astfel uh, state și regiuni europene în care nu există inițiative în acest sens, inițiative individuale și independente. Ce putem face noi în momentul de față? Trebuie să demarăm activități politice, să implementăm acte legislative și, uh, de asemenea, să determinăm companiile a le oferi femeilor ceea ce trebuie să le ofere. Un uh, fapt uh, mai mult decât mult mulțumitor este faptul că uh, Uh, cei din Comisia Europeană au decis deja să se ocupe de acest subiect, după cum spunea și doamna Reding. Presa internațională deja a aflat intențiile Comisiei și, la rândul său, acordă mare importanță subiectului. Deci, avem o dezbatere în curs și acest moment trebuie să fie exploatat. În raportul nostru um, milităm pentru purtarea de discuții pe această temă cu companiile. Nu este suficient să lăudăm anumite inițiative demarate, inițiative ce au uh, rezultate pozitive. E drept, aceste inițiative există în momentul de față, însă ele ar trebui să reprezinte o tendință generală. Prin urmare, companiile trebuie să fie convinse să uh, urmeze această tendință și uh, să recunoască importanța femeilor în funcțiile de conducere. Există, de fapt, o serie de exemple care ne arată că femeile sunt cei mai buni administratori, cei mai buni directori generali și pot uh, Uh, duce la creșterea rentabilității companiilor. Bineînțeles, mă refer la, companii, uh, la femeile competente, uh, educate, pe lângă educația și calificările de care, pe care le dovedesc, femeile sunt de asemenea foarte atente, sunt capabile să exploateze potențialul uh, personalului per ansamblu și, bineînțeles, au o serie de alte cal- calități care pot contribui la creșterea economiei europene. Însă companiile trebuie să înțeleagă toate aceste, să recunoască toate aceste calități ale femeilor. Așadar, trebuie să convingem uh, Uh, companiile să se angajeze pe ace- în această direcție. Cum putem face lucrul acesta? Demarând o serie de campanii, demarând o serie de inițiative de asemenea la nivel european. Este vorba despre uh, inițiative care prezintă, care conțin o serie de obiective obligatorii. În raport, însă, înțelegem și faptul că cultura companiilor și, de asemenea, economiile din, și companiile din întreaga Europa nu sunt unitare. Există, după cum spuneam, state și companii în care femeile primesc atenția de care au nevoie. Însă, în același timp, există și companii care sunt uh, Uh, specific uh, masculine, spre exemplu cele de transport, în care femeile nu sunt prea reprezentate. Deci trebuie să ținem cont și de aceste diferențe. De asemenea, uh, Sistemele juridice sunt diferite, sistemele juridice pe baza cărora sunt organizate companiile. Trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Există structuri ale companiilor diferite în statele membre diferite și tocmai de aceea trebuie să pornim de la un principiu moderat, însă în același timp trebuie să cerem obiective tangibile. Dacă cerem 30% reprezentarea femeilor în funcțiile de uh, conducere, Ehm, acest obiectiv va fi ușor de atins în statele în care procentul se află deja la 20%, însă va fi mai greu de atins în alte state. Ehm, deci trebuie să ținem cont și de această situație diferită. În același timp, trebuie să înțelegem faptul că obiectivul nostru nu trebuie să fie doar acela de a include femeile în consiliile de administrație. A, a ehm, companiilor. Trebuie să mergem mult mai departe. Trebuie să promovăm uh, în aceste funcții din consiliile de administrație acele femei care au deja o carieră profesională uh, în compania în al cărui Consiliu de Administrație vor fi incluse. Deci, ideea este aceea de a integra femeile care, într-adevăr, cunosc uh, cunosc situația din fiecare companie în parte. Vorbim practic despre calificarea necesară pe care o considerăm foarte importantă. Trebuie să oferim recunoașterea acelor femei care deja au lucrat în, uh, înspre, în beneficiul unei companii. Asta înseamnă însă că, în același timp, companiile trebuie să demareze o serie de măsuri pentru a le oferi femeilor, la toate nivelurile ierarhice, poziții uh, care să le reflecte calificările, pentru a promova, pentru ca aceste femei să poată mai apoi promova. Deci, în acest sens, putem uh, demara așadar măsuri administrative, dar și măsuri legislative. vedem că în companii există o serie de femei și bărbați care, datorită calificărilor pe care le au, sunt de asemenea sunt uh, membri ai mai multor uh, uh consilii administra- de administrație. Vedem aici că există o cumulare a posturilor și în același timp uh, Uh, ca urmare a acestei cumulări există posturi blocate, posturi care ar putea fi acordate femeilor. În orice caz, pentru a nu mai lungi uh, discuția, consider că obiectivele noastre sunt uh, realiste Uh, încercăm să ținem cont de situațiile de, de fapt din diferit, de la diferitele niveluri, însă în același timp suntem conștienți de faptul că trebuie să demarăm o serie de uh, măsuri inițiative, atât în interiorul cât și în exteriorul companiilor, pentru a obține într-adevăr rezultatele pe care ni le dorim, și anume promovarea femeilor cât se poate de capabile. Vă mulțumesc! Totac, Mrs. Katza. Okay. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna Crața. Dau acum cuvântul doamnei Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că va trebui să plec uh, în curând, dar am vrut uh, să vorbesc pe scurt cu privire la raportul doamnei Crața, care cred că este un raport excelent. Sunt de asemenea de acord cu ultimul um, uh, său um, comentariu care spunea că prezența femeilor în Consiliul de Administrație este un lucru foarte bun, dar nu cred că ar trebui să um, aceasta să ducă la evitarea promovării înspre poziția din Consiliul de Administrație. De asemenea, cred că acest raport a reunit uh, o atenție foarte mare și Comisia a menționat acest lucru. Cred că și guvernanța corporativă este un subiect care devine tot mai important. Este un subiect pe care IMCO îl uh, analizează în momentul de față. Așadar, cred că amendamentele din acest raport care integrează femeile în procesele decizionale ale companiilor sunt foarte bune. Și cred că data trecută am pierdut uh, cu un singur vot. Vreau, vrem ca și alte comisii să conștientizeze cât sunt de importante aceste aspecte. Cred că trebuie să ne asigurăm că obstacolele în calea promovării femeilor sunt îndepărtate. Uneori este dificil ca femeile care lucrează pe cont propriu să se integreze în structurile companiilor. Dacă vă uitați la structura companiilor în general, cred că ar trebui să existe un cod de conduită sau poate că ar trebui să existe o schemă europeană, o schemă de organizare, astfel încât companiile să țină seama de uh, codurile de responsabilitate socială corporativă și ar trebui să introducă, de exemplu, pentru familii, priet- uh, politici prietenoase pentru viața de familie. De asemenea, ar trebui să se susțină formarea profesională a femeilor, astfel încât acestea să progreseze în carieră. De asemenea, cred că este important să acoperim și aspectele de economie socială, pentru că fundațiile non-profit și cooperativele nu au neapărat femei în conducere și cred că și acest lucru ar trebui să fie încurajat. Cred că ar trebui să creștem uh, numărul de femei manager și în sectorul media și în sectorul uh, comunicării. pentru că femeile sunt percepute într-un anumit fel în uh, industria creativă. Cred că și în uh, domeniul publicității ar trebui să se țină seama de aceste lucruri. Adesea, în uh, Italia, de exemplu, femeile sunt prezentate într-un mod uh, grotesc. Cred că ar fi bine ca autoritățile regionale care primesc bani de la Uniunea Europeană să promoveze antreprenoriatul în rândul femeilor. Am văzut experimente interesante la nivel local și cred că pot fi făcute foarte multe la acest nivel pentru ca femeile să fie implicate în managementul companiilor, inclusiv uh, femei uh, imigrante. Și cred că și aceste idei ar fi bine să fie incluse în raport. Mulțumesc, doamna Costa. Următorul vorbitor, doamna Sescova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt raportor din umbră pentru acest raport și uh, țin să vă anunț că și eu m-am uitat peste analizele și statisticile din acest raport. Am constatat că în Cehia numărul de femei aflate în funcții de conducere ale companiilor uh, atinge procentul de 9,5%, prea puțin. Sunt convinsă că responsabile pentru această situație sunt stereotipurile. Stereotipurile care uh, se referă la uh, activitățile pe care femeile, între ghilimele, trebuie să le îndeplinească în familie. Într-un ziar de ieri se vorbea despre mine. Se, eram criticată că nu am copii și, prin urmare, nu am dreptul să fac parte din Parlamentul European. Vedeți, a, acesta este tipul de stereotip despre care vorbesc, iar aceste stereotipuri au o serie de consecințe. Cea mai importantă consecință este aceea că bărbații au mai mult timp pentru a se dedica activităților lor, uh, uh, activității pe care trebuie să o îndeplinească în calitate de conducător al, uh, al unei firme. Se pornește de la premisa că cei din funcțiile de conducere trebuie să lucreze tot timpul, iar bărbații au acest timp necesar la dispoziție. După părerea mea, aceasta este problema. Acest stereotip trebuie să fie eliminat. eliminat. Uh, în ceea ce privește raportul, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei raportor pentru text și dați-mi voie să vă atrag atenția asupra punctului 3, care este controversat, după părerea mea. De ce? Pentru că, din propria mea experiență, știu că bărbații consideră sau primesc funcțiile de conducere uh, datorită faptului că sunt uh, bărbați, faptului că uh, merită, ca urmare a genului lor, acest, uh, un astfel de post care reprezintă o onoare. La litera C se vorbește despre necesitatea de a reconcilia viața profesională și viața privată a părinților cred că ar trebui să regândim dacă în acest punct nu ar trebui să subliniem faptul că îngrijirea copiilor foarte mici este foarte importantă în context. Poate că aici ar trebui să spunem că e importantă promovarea, crearea unor grădinițe uh, Uh, în cadrul firmelor, pentru că aceste grăniți ar putea, într-adevăr, sprijini copii, uh, persoanele care, sau părinții care trebuie să lucreze foarte mult, adică părinții care ocupă funcții de conducere. Și încă ceva, la 7B, Acest uh, punct se revere la diferite specificități economice, sociale, etc., care trebuie să fie luate în considerare. Dați-mi voie să extind puțin această, să dezvolt puțin această idee. După părerea mea, fiecare stat, membre are, stat membru are o anumită legislație în ceea ce privește structura companiilor. Nu există o armonizare a, acestui, a acestor temeiuri juridice. Există situații legale diferite în diferitele state membre. Spre exemplu, în uh, Cehia directorii, avem directorii generali, consiliile de administrație diferite, însă aceste organisme au temeiuri juridice diferite. Și tocmai de aceea consider că trebuie să definim într-o manieră clară companiile însele, companiile de la care ne dorim ceva. Avem nevoie de o defini- definiție clară pentru acest concept de companii, o definiție care ar putea uh, Uh, lua în considerare, ține cont de absolut toate realitățile juridice din diferitele state membre. Știu că criteriile de constituire a companiilor sunt diferite și tocmai de aceea, la următoarea ședința a raportorilor din umbră, aș dori să aflu cum am putea armoniza într-o manieră cât se poate de clară regulile, cum am putea stabili într-o manieră foarte clară care sunt uh, companiile pe care le vizăm în momentul în care vorbim despre promovarea femeilor în funcțiile de conducere. Mulțumesc foarte mult, doamna Cescova. Doamna Ovir. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt raportor din umbră pentru acest raport și am studiat uh, în amănunt acest raport de mai multe ori. Trebuie să vă spun că îmi place foarte mult și cred că e foarte greu să mai adăugăm ceva, pentru că toate aspectele au fost foarte bine reflectate. Recent a avut loc o reuniune a lumii de afaceri la Davos iar aceste companii de top erau dintre cele mai inovatoare companii. De aceea mă bucură că raportul și ceea ce s-a spus la Davos uh, coincid, ceea ce ne dă speranța că obiectivele din raportul nostru pentru o mai bună implicare a femeilor în consiliile de administrație ale companiilor uh, vor fi atinse cu ușurință. Aș vrea să menționez și factorii politici din guvernele noastre. În țara mea am avut alegeri generale acum o săptămână și în prezent uh, sunt în curs de desfășurare negocieri pentru formarea coaliției de guvernământ. și sper să putem avea două femei ministru și atunci uh, vom atinge uh, rata de 10%. Cred că uh, două femei ministru e mai bine decât nimic. Una dintre ele se va ocupa de cultură, de exemplu, și de aspecte sociale. Când vorbim despre direcțiile politice în alte țări, este foarte greu să implementăm ideile bune din acest raport. Aș dori să întreb Comisia dacă ar putea să introducă clauze juridice care să oblige statele membre să implementeze aceste principii. Sigur că activitățile sunt în curs de desfășurare, dar timpul trece și eu mă bucur că în Parlament avem voința politică clară să progresăm în acest domeniu. Știm că cotele nu reprezintă elementul sau instrumentul principal, pentru că există și alte instrumente care pot fi utilizate în mod eficient. Dacă folosim doar cotele, nu cred că este bine. Nu este un instrument uh, întotdeauna necesar. Aș vrea așadar să mulțumesc încă o dată doamnei raportor și sper că vom adopta un document bun care ne va ajuta să avansăm și în țara mea. Mulțumesc, doamna Pastos. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să citez, să o felicit pe doamna Rodi, pe doamna raportor pentru acest uh, raport și să uh, citesc mesajul doamnei Elisabeth Morin-Chartot, pe care m-a rugat să-l citesc în numele ei, dat fiind că um, colega noastră Elisabeth uh, nu poate să fie prezentă alături de noi. Aș dori să-i spun colegei Rodi că um, a dat o structură foarte clară a situației femeilor în organele de conducere a companiilor și um, aici uh, se pune accent pe, pe preocuparea noastră, este vorba de reprezentarea femeilor uh, în posturile de conducere în, uh, la nivel decizionar. Iar uh, soluția necesită un um, aspect de bază de care suntem conștienți cu toții și care a fost subliniat foarte bine de doamna raportor și nu numai, este vorba de încurajarea concilierii vieții profesionale cu cea de familie, astfel încât să se permită femeilor calificate să poată promova în carieră și să poată ajunge în funcție de conducere. În ceea ce privește recomandările domnei raportor, aș dori să vă spun că um, modul uh, rezonabil și înțelept în care se fac uh, Um, propuneri și, așa cum a spus doamna comisar Reding, de a cere într-o primă fază uh, companiilor să coopereze prin cele mai bune practici pentru a putea include în consiliile de administrație un anume, un anume procent de femei, cât mai multe femei. Aceasta este o măsură rezonabilă, o măsură de bun simț. Apoi, dacă nu se pot atinge procentele necesare prin aceste bune practici, prin aceste măsuri pe bază de voluntariat la nivelul companiile, dacă nu se ating deci, aceste obiective, atunci ultima soluție, așa cum am spus, un, o soluție temporară, reprezintă cotele, iar în acest sens aș dori să o felicit pe er, doamna Rodi Crața pentru faptul că a subliniat acest lucru foarte clar în raportul său. Iar acum aș dori să vă citesc rap Um, mesajul uh, doamnei Elisabeth Mohan Chartier. Uh, vreau să sprijin proiectul de raport al doamnei Crața și să salut uh, activitatea excelentă pe care a făcut-o, care corespunde evoluțiilor necesare și mai ales pe mai multe puncte. În primul rând, statele membre investesc în politica de formare a tinerelor uh, Totuși, carierele aceste, acestora nu se ridică la nivelul de formare al um, tinerilor femei. Ce societate își permite să se lipsească de 50% din inteligența sa, din, de 50% din forța de uh, muncă. Și asta într-o perioadă de criză economică. Trebuie deci să facem un efort real pentru a sprijini accesul femeilor la posturile de responsabilitate. În al doilea rând, întreprinderile care au dus politici de egalitate între sexe și care au sprijinit accesul femeilor la posturi de conducere au uh, rezistat mai bine în perioada de criză economică. Această dinamică și aceea a ocupării forței de muncă trebuie să fie dezvoltate, fiindcă cu toți avem de câștigat. În al treilea rând, uh, sunt într totul de acord cu propunerile uh, foarte cumpătate ale domnei Crața. Aș dori ca uh, femeile uh, să poată să li, femeilor să le se permită ca munca lor să fie recunoscută pe simpla bază a competențelor lor. Dar uh, trebuie să admit faptul că dacă nu fixăm obiective măsurabile și măsurate, nu, nu, nu vom putea să înregistrăm progres în situația generală a femeilor în ceea ce privește situația din întreprinderile europene. Mulțumesc, deci, uh, doamne raportor, pentru propunerile sale pe care le sprijin și aș dori să subliniez faptul că va trebui să ne îndreptăm în aceeași direcție în ceea ce privește administrațiile publice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bastos. Doamna Matera acum. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, de acord uh, și susțin în totalitate motivele pentru care doamna Crața a redactat acest raport, care de altfel este un raport excelent. Este un raport de mare actualitate, nu doar în Parlament, în Uniunea Europeană, ci și în statele membre individuale. De exemplu, în Italia, chiar astăzi se va vota în Senat un proiect de lege privind cotele pentru femei în uh, consiliile de administrație. Uh, Aș vrea să-i sugerez doamnei Crața să fim mai hotărâți și aș vrea să o întreb uh, dacă nu cumva ar trebui să introducem și politici fiscale ad hoc pentru companiile care sunt dispuse să accepte această directivă viitoare privind integrarea femeilor în conducere astfel încât femeile să își poată reconcilia viața profesională și viața de familie. Ca raportor uh, pentru bugetul pe 2012, ar fi, cred că ar fi bine să susținem proiecte pilot care să furnizeze stimulente astfel încât femeile să-și poată reconcilia viața profesională cu viața de familie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Matera! M-am uh, inclus și eu pe lista de vorbitori și aș dori și eu să spun că sunt raportor din umbră pe acest raport. Aș vrea și eu să-i mulțumesc doamnei Crața pentru acest raport care are o abordare potrivită, după părerea mea. Cred că este un raport uh, cuprinzător, un raport complex. În calitate de raportor din umbră, nu am uh, observat uh, aspecte care să trebuiască să fie subliniate și mai mult. Cred că tot ce era important se regăsește în raport. Acum să vedem uh, dacă sunt necesare îmbunătățiri ulterioare ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut acum. Aș vrea să o felicit pe doamna Crața. Este o onoare să fii raportor pe acest subiect, pentru că este un subiect uh, aflat uh, pe agenda uh, politică și este un subiect care face obiectul multor dezbateri în curs. Această dezbatere crește nivelul de conștientizare cu privire la alte probleme legate de egalitate, pentru că, până la urmă, aducem în centrul atenției oportunitățile pe care le au femeile și competențele și calificările acestora. În dezbaterea în curs de desfășurare se vorbește dacă acest lucru este pozitiv din punct de vedere economic pentru companii, dacă este un avantaj economic uh, să aibă femei în conducere și în consiliile de administrație. Cred că acesta este un argument foarte important pentru că companiile au nevoie de competențele și abilitățile femeilor, iar impactul economic nu poate fi decât pozitiv. Există însă și un alt argument și anume că egalitatea în general și egalitatea în companii este o chestiune importantă. Egalitatea este un drept uh, al omului și cred că și femeile trebuie să aibă un cuvânt de spus. Cred că este un uh, bonus pentru companii dacă au mai multe poziții de management pentru femei. Adesea se vorbește despre prezența femeilor în sindicate. Deci cred că trebuie să eliminăm stereotipurile și în această privință. Cred că trebuie să avem o abordare mai pozitivă a aspectelor de egalitate. Unii dintre vorbitori au menționat punctul 3 din raport. Doamna Crața spune că femeile nu ar trebui să dețină funcțiile de conducere doar uh, în uh, calitate onorifică. Deci cred că este foarte important să urmăm abordarea inițială a doamnei Crața, în sensul că femeile nu trebuie să se afle în aceste funcții doar de formă, uh, ci trebuie să se afle în aceste funcții datorită competențelor lor. De aceea susțin în totalitate punctul 3. În ceea ce privește cotele, Acestea sunt uh, un instrument necesar pentru a schimba situația actuală. Cred că situația actuală nu este una bună lucrurile nu funcționează. 97% dintre marile companii au bărbați în funcție de conducere și cred că ar trebui să spunem că acest lucru nu este acceptabil. Numai 3% dintre femei sunt uh, competente pentru a fi uh, în funcție de conducere. Nu cred că este adevărat. Uh, de aceea, pentru a schimba această situație, cotele sunt un instrument necesar pentru a schimba această situație dezechilibrată și de aceea susțin abordarea doamnei Crața. Bineînțeles, companiile pot face acest lucru prin propriile eforturi. Dar dacă nu iau singure măsuri, atunci va trebui să acționăm noi și să introducem aceste cote. Așadar, mulțumesc încă o dată doamnei Crața pentru raportul său excelent. Acum îi dau cuvântul doamnei Vetman. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să fac câteva comentarii scurte. <laughs> Mi se pare că situația din Cehia și uh, cea din Austria sunt asemănătoare. Cu prilejul candidaturii mele la postul de europarlamentar, am fost acuzată că aș fi o mamă vitregă, chiar dacă fica mea are 16 ani. Deci se pare că și uh, copiii care au ajuns la vârstă, aproape la vârsta majoratului sunt considerați a avea nevoie de asistență maternală permanentă. Ei, în Austria stereotipurile sunt foarte, foarte vechi. Uh, da, de fiecare dată se, se spune că mamele ar trebui să se ocupe de gospodărie, de mame. Mă, mă întreb de ce bărbații nu au și ei aceleași tipuri de calificări? De ce nu pot să se ocupe de copii sau de gospodărie? Eu nu prea văd diferențe între femei și bărbați. să le cerem uh, bărbaților să dea dovadă de abilități și în aceste, aceste domenii și, în schimb, să le dăm posibilitatea femeilor să ajungă în funcții de conducere. Nu există diferențe de calificare între femei și bărbați. Femeile calificate trebuie să fie găsite, după cum spunea doamna Reding. Uh, Trebuie să ajutăm femeile să stabilim aceste cote până în momentul în care se ajunge la un echilibru perfect între funcțiile ocupate de bărbați și cele ocupate de femei și cred că raportul acesta ne ajută să ajungem la acest, să atingem acest cel. În al doilea rând, punctul 3 al raportului. Mi-ar fi plăcut să apară aici și o referire la femeile care nu fac parte din respectiva companie și care ar putea fi aduse, angajate de către companie datorită calificărilor lor. La 4C, reconcilierea între viața de familie și uh, viața profesională în uh, întreprinderile în care lucrează părinții. Cred că am putea să oferim și stimuli fiscali companiilor mari Ehm, în cazul în care acestea, spre exemplu, creează grădinițe în cadrul companiilor pentru a le da posibilitatea părinților de a ocupa funcții uh, înalte de conducere și uh, pentru a le da posibilitatea de a face și ore suplimentare, fără să se uite la ceas permanent, uh, să vadă că e ora 5 și grădinița la care copilul se închide. Ei, pentru a crea într-adevăr egalitatea între femei și bărbați, aceste recomandări sunt foarte, foarte bune. Trebuie să accentuăm și faptul că există foarte multe femei foarte calificate care primesc în salarii, însă salarii mult mai mici decât uh, bărbații. A, ar trebui tocmai de aceea să spunem clar că aceeași calificare sau o calificare mai bună ar trebui să le asigure a, uh, femeilor accesul la o poziție de conducere. Pentru că, din păcate, acest lucru nu se întâmplă nici în țara, țara mea și nici în altele. Saborska. Mulțumesc, doamna Zaborska. Uh, Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să îi mulțumesc doamnei Crața. Raportul uh, domniei sale este foarte echilibrat, a încercat să țină cont de o serie de fațete ale aceleiași probleme. Există foarte, multe, foarte mulți factori ce trebuie să fie luați în considerare. Și eu mă voi uh, concentra asupra unuia dintre acești factori, care de fapt este inclus în raport, și anume în cazul în care nu le acordăm bărbaților și femeilor șansa de a se angaja într-o manieră echitabilă în viața publică, atunci societatea noastră nu face nimic altceva decât să irosească talentul și potențialul. Așadar, avem foarte multe șanse la dispoziție și aceste șanse trebuie să fie exploatate. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că această problemă complexă este într-adevăr soluționată. Trebuie să ne asigurăm că luăm în considerare toate posibilitățile existente la dispoziție și că le oferim femeilor posibilitatea de a fi active în viața publică. Și în acest moment dați-mi voie să fac referire la ceva spus uh, în trecut de către doamna comisar Reding. Doamna Cranța face aici în raport o, o comparație între Spania, Olanda, Germania și alte state. Este vorba de state care, prin intermediul cotelor sau prin intermediul altor in instrumente, încearcă, practic, să crească gradul de reprezentare a femeilor în uh, companii. Dacă ne uităm la calendar, vedem că avem uh, acolo anul 2015. Chiar dacă uh, aceste obiective nu sunt atinse până în 2015, cred totuși că suntem uh, pe calea cea bună. Doamna Reding spunea că până în 2012 va încerca să uh, să asigure că reprezentarea femeilor în companii este mai mare. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla pe bază de voluntariat până în anul 2012, atunci trebuie să procedem la promulgarea unor acte legislative. Trebuie să le cerem statelor să respecte aceste obiective. Uh, Trebuie să le arătăm de asemenea statelor membre că e important să discutăm despre această temă, este important de asemenea să, eliberăm, să eliminăm toate barierele existente. Sunt convinsă că toate măsurile și uh, posibilitățile enumerate de către doamna Creața la punctul 4, 4 ar putea contribui la îmbunătățirea situației. Uh, Cred că astfel am putea crește gradul de reprezentare a femeilor în uh, consiliile de administrație a, ale companiilor. Doamna Crața are o abordare bună și cu siguranță raportul acesta va fi sprijinit în comisie. Vă mulțumim, doamna Zaborska. Urmează doamna Thomas din partea comisiei. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Probabil că ați auzit de la doamna vicepreședinte Reding uh, că și-a asumat un angajament uh, asupra luării acestor decizii, în special decizii economice. Acest angajament, după cum bine știți, se bazează și pe noua strategie privind egalitatea între femei și bărbați adoptată de Comisie. Evident, salutăm încă o dată acest raport pe care îl întocmiți acum. Aș vrea să vă spun câteva lucruri pentru a vă reaminti că în trecut, dar și în prezent, Comisia sprijină prin instrumente financiare uh, programe legate de procesul decizional prin fondurile structurale. Am avut activități de conștientizare în uh, statele membre Uh, Fondul Social European și fondurile structurale în general au jucat un rol important în uh, dezvoltarea poziției femeilor în procesele decizionale. Aș vrea să vă spun uh, câte ceva și despre baza noastră de date referitoare la femeile implicate în procesul decizional. Vorbim despre ținte și despre măsurarea progresului înspre atingerea obiectivelor. De aceea suntem angajați uh, să ne continuăm demersurile de culegere de date în această chestiune foarte importantă. În plus, uh, elaborăm rapoarte anuale cu privire la cifrele din bazele de date. După cum știți, am publicat un uh, raport privind echilibrul între sexe în uh, domeniul de afaceri. Cred că este un proces pe care va trebui să-l continuăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tomasetti. Dau acum cuvântul doamnei Crața pentru câteva comentarii finale. Mulțumesc, doamna κυρία Πρόεδρε. Είμαι me. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte mulțumită de diferitele comentarii făcute de către colegi. Mi se pare că situația <laughs> arată bine în momentul de față. Cred că raportul nostru și premisa pe care am folosit-o ca baza acestui raport uh, vor fi acceptate de către colegi. Vreau să atrag atenția asupra faptului că domeniul de aplicare al acestui raport este reprezentat de către femeile aflate în funcții de conducere al, în diferite companii. Nu este vorba despre întreprinzătoarele, directoarele generale ale unor companii. Nu acestea sunt vizate de către raportul nostru sau prin raportul nostru. Uh, Bineînțeles că nu ne vom limita doar la a prezenta situația și a îmbunătăți situația din uh, companiile mari și mijlocii. doresc ca și companiile mici, organizațiile cu activități sociale trebuie să fie inclusă în domeniul de aplicare a raportului. Ar trebui uh, ca și în aceste companii uh, sau aceste tipuri de organizații să, fie, să existe o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților. Doamna Cescova se referea la articolul 3. Doamna Cescova, dați-mi voie să vă spun că Pozițiile din uh, consiliile administrative sunt uh, cumulate atât pentru bărbați cât și pentru femei. Cu toate acestea, am uh, redactat deja un amendament în care se spune că nu concentrarea pozițiilor trebuie să fie periclitată. pentru că acest uh, lucru ar însemna că avem uh, femei, cinci bărbați uh, bine calificați uh, care ocupă funcții în consiliile de administrație a 10 companii. Nu. Lucrul acesta nu trebuie să se întâmple neapărat. De asemenea, vorbeam despre promovarea acelor uh, acelor femei care lucrează deja în cadrul companiilor. Deci eu consider că trebuie să ne axăm în special pe personalul deja existent. Doamna Cescova se referea de asemenea la măsuri care ar putea duce la reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie. În acest sens trebuie să ne gândim mai întâi de toate la copii, la copii cu vârste fragede. Bineînțeles că sprijinim obiectivele de la Barcelona în acest sens. Nu cred că trebuie să facem o referire clară doar la copii cu vârste fragede. Companiile trebuie să evalueze nevoile angajaților lor. Bineînțeles că există diferențe între necesitățile copiilor cu vârste fragede și a celor mai mari, însă cu toate acestea, haideți să nu includem această trimitere clară în raportul nostru. Doamna Cescova spunea deja că există responsabilități asumate ca urmare a achiului comunitar de statele membre și tocmai de aceea trebuie să ținem cont de aceste acte legislative deja în vigoare. De asemenea, vorbeam despre diversitate, despre dimensiunea companiilor, des, despre uh, caracteristicile regionale, structurale, etc. Vedeți că mă refer până și la regiuni, diferitele regiuni. Uh, asta deoarece există state membre în care există reglementări diferite în diferitele regiuni. Aceste probleme, prin urmare, nu sunt reglementate doar la nivel uh, național. Dacă dumneavoastră, doamnă Cescova, vă doriți o formulare mai clară, atunci putem să lucrăm împreună asupra acestei formulări. Doamna Ovir uh, vorbea despre temeiul juridic. La 8, de asemenea, spun că uh, Vrem obiective specifice, măsurabile, adec- adecvate. Da, mai putea introduce aici niște adjective. Vreau să-i mulțumesc, să le mulțumesc doamnei Bastos și doamnei Morea uh, aceasta din urmă se gândește la noi chiar dacă nu este prezentă și, prin urmare, contribuie la uh, consensul între membrii comisiei. Doamnă Matera, vorbeați despre necesități, nevoi. vorbeați despre sprijinirea, necesitatea de a sprijini acele companii care sunt dispuse să contribuie la eliminarea piedicilor. Am putea Uh, să considerăm că această idee a dumneavoastră este acoperită de formularea utilizarea tuturor instrumentelor care stau la dispoziția statelor membre. Noi vrem să încurajăm statele membre să ia toate, ce, toate măsurile necesare pentru a contribui la includerea unui număr din ce în ce mai mare de femei pe piața uh, muncii. Uh, Doamna Vetman, comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de a, punctul 3 au fost foarte prețioase. De fapt, mulți colegi a, au făcut referire la punctul 3 și au făcut referire la reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie. Există deja o serie de studii pe această temă. Însă, se pare că, deși nu avem cifre absolute care să dovedească lucrul acesta, se pare așadar că nu reconcilierea reprezintă problema în sine. Bineînțeles că facilitățile de îngrijire a copiilor sunt uh, necesare, însă trebuie să ne gândim și la cultura corporatistă. Și aceasta este o barieră. Deci haideți să nu ne limităm doar la barierele, obstacolele evidente într-o primă fază. Trebuie să ne gândim și la acestea, dar trebuie să ne gândim și la cultura corporatistă, care trebuie să fie luată în considerare în acest context. De asemenea, femeile trebuie să, fi, să se simtă inspirate a urma o carieră profesională și uh, trebuie să se simtă inspirate a avea ambiția de a ocupa la un moment dat o funcție de conducere. Iar noi dorim să discutăm la nivel european această problemă. Nu trebuie să ne bazăm doar pe inițiativele naționale. În același timp, însă, statele membre trebuie să-și asume responsabilitățile. Pentru că dacă ambițiile nu sunt atinse, se prea poate ca o măsură europeană să fie contraproductivă. Prin urmare, dezbaterea trebuie să fie continuată. Trebuie să ne asigurăm că uh, creăm acum premisele necesare la nivel politic, uh, în mass media, trebuie să sensibilizăm cetățenii astfel încât statele membre să devină conștiente de responsabilitatea pe care o au. Asta într-o primă uh, fază. Și mai apoi să introducă o serie, să întreprindă o serie de acțiuni complementare acțiunilor la nivel european. De asemenea, și companiile trebuie să fie conștiente de responsabilitatea care le revine. De asemenea, Trebuie să evaluăm cohortele din instituțiile europene. S-a făcut uh, o solicitare în acest sens uh, băncii centrale europene, băncii europene de investiții, solicitări de același gen au fost făcute noilor uh, instituții uh, de reglementare financiară și bancară, e clar că avem nevoie de noi uh, reguli și pentru instituțiile europene. În organismele, instituțiile, agențiile europene trebuie să Există reguli ce sunt obligatoriu a fi urmate. Deci haideți să ne uităm și în propria noastră o, o gradă înainte de a le cere altora să facă ceva. Vreau să-i mulțumesc de asemenea doamn- uh, reprezentantei Comisiei pentru prezența de astăzi. Vreau să-i mulțumesc și vicepreședintelui Comisiei care a sprijinit în mod evident raportul nostru. Vreau să vă mulțumesc de fapt tuturor Uh, pentru că sunt convinsă că după această discuție foarte constructivă vom reuși să îmbunătățim anumite puncte ale acestui uh, raport care se referă la femei și conducerea întreprinderilor. Vom reuși să creăm uh, premisele necesare pentru atingerea acestor obiective. Mulțumesc, doamna Crața. Uh, pe 23 martie este termenul pentru depunerea amendamentelor la prânz. Vom vota în comisie pe 20 aprilie și intenționăm să, planificăm, să votăm în plenară în iunie. Ajungem la punctul 16 de pe ordinea de zi și anume punctul diverse. Nu avem puncte diverse. Uh, punctul 17 este data următoarei întâlniri și anume pe 24 martie. Vom avea atunci o reuniune extraordinară, iar întâlnirea obișnuită va fi pe 20 aprilie. Așadar, punem uh, punct întâlnirii noastre de astăzi, mulțumindu-le tuturor uh, colegilor, secretariatului și interpreților. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile la discuția de astăzi și ne vedem pe 24 martie. Mulțumesc!